Proszę Państwa, podejmujemy temat. Vă mulțumesc. Am ajuns la următorul punct de pe ordinea de zi. O prezentare susținută de un reprezentant al Comisiei, deci Agri, privind criza din sectorul cerealelor și din alte sectoare agricole. Se desfășoară în același timp uh, discuții privind criza din uh, sectorul produselor lactate, din domeniul uh, cărnii, a fructelor și legumelor și acum am ajuns la un alt subiect care afectează în mod puternic câteva, câteva state, cum ar fi Franța, Germania, Recoltele sunt, uh, au o calitate proastă, ceea ce are un impact asupra întregii piețe a cerealelor din uh, Uniunea Europeană. Doamna McGuinness, cu ocazia reuniunii coordonatorilor, și-a exprimat dorința să discutăm uh, situația cerealelor și situația de pe această piață. Drept urmare, aș dori să-i spun bun venit domnului Corti din partea Comisiei Europene. Îl cunoaștem foarte bine și dumnealui ne va prezenta situația de pe piața uh, cerealelor. Vă rog, domnule director general Cort, aveți cuvântul. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Comisia Gri pentru că a introdus pe ordinea de zi acest subiect atât de important pe care îl uh, monitorizăm și noi uh, cu mare atenție la Direcția Generală pentru Agricultură și mă bucură faptul că pot fi prezent uh, azi aici pentru a spune cum, cum prevedem noi situația. Trebuie să încep printr-o constatare Recolta pe anul 2016 este mult în spatele așteptărilor pe care le avem, atât din punct de vedere cantitativ, din punct de vedere al volumului uh, producției, cât și din punctul de vedere al calității. Vă pot oferi o singură cifră. Astăzi estimăm că recolta va fi de aproximativ 294 milioane de tone, cu 5% mai puțin decât în anul 2015 și 3% uh, mai puțin decât o medie pe 5 ani. Prezentându-vă aceste cifre, aș dori să um, fac alte două comentarii care ne prezintă până la urmă o imagine uh, mixtă. Este o cifră medie pentru Uniunea Europeană, însă dacă este să defalcăm pe recoltă și pe uh, state membre sau, ca, sau chiar pe regiuni, impactul uh, este foarte diferit. Din punctul de vedere al statelor membre, Franța a avut cel mai mult de, suf- de, de suferit, ceea ce are un impact puternic asupra cifrei globale, pentru că Franța este un principal, uh, un producător principal de cereale și a avut de suferit datorită unor condiții uh, atmosferice proaste, extreme și de apariția multor dăunători înspre sfârșitul ciclului de recoltă și acești doi factori au dus la cele mai, uh, cele mai proaste, cele mai reduse recolte din Franța din ultimii 30 de ani. O scădere de minus 24% față de 2000, recolta din anul 2015 pentru întreaga producție de cereale. În ceea ce privește uh, grâul, uh, reducerea este de chiar minus uh, 31% în comparație cu anul trecut. Alte state membre se află într-o situație similară și aș menționa aici uh, Danemarca, Estonia, Ciprul, Letonia, cu cu o reducere de aproximativ 20% față de 2015, dar și Belgia, Irlanda, Grecia și Lituania. Grâul este cel mai afectat de aceste uh, recolte scăzute, minus 11% uh, față de 2015, ovăzul este minus 4%, Uh, pe de altă parte, um, la porum s-a, uh, s-a, s-a sporit uh, producția cu 8%. Grâul comun este cea mai importantă recoltă din, din producția europeană, reprezintă aproximativ jumătate din cerealele cultivate. Drept urmare, de aici acest lucru explică cifrele atât de dramatice. Această situație proastă dintr-o serie de state membre este uh, contrazisă de recolte foarte bune din alte state membre, în sudul și estul Europei, de exemplu. Aici, conform ultimelor previziuni, recoltele au fost bune, chiar uh, excelente. În Spania, de exemplu, Ungaria, Slovacia, în uh, Recolta de cereale din anul 2016 vor fi, va fi cu 20 până la 25% mai mare decât cea din anul 2015. Așa obținem privirea de ansamblu, situația de ansamblu din Uniunea Europeană și avem nevoie de o perspectivă de ansamblu pentru că avem o politică agricolă comună în Uniunea Europeană. Deci recolta este uh, Uh, puțin sub uh, cele 300 de milioane de tone care reprezintă, uh, reprezintă media pe 5 ani și este mai redusă cu 5% față de anul 2015. Considerăm drept urmare că această cifră, împreună cu situația foarte bună a rezervelor, uh, face ca piața să nu aibă de suferit să nu există, să nu există o lipsă în acest moment pe piață. Și o altă nuanță pe care aș dori să o menționez, domnule președinte, este faptul că anul 2000, prima jumătate a anului 2016 a fost uh, foarte proastă. În anii, cei trei ani anterior am avut niveluri uh, recorduri de producție. Deci am fost uh, aproape de 300 de milioane de tone în trei ani uh, consecutiv, 2013, 2014 și 2015. Dacă este să examinăm uh, prețurile de pe piața europeană, trebuie să precizez că piața cerealelor este o piață globală și prețurile din Uniunea Europeană, de fapt, sunt aliniate în totalitate prețurilor de pe piața globală. Deci, Uniunea Europeană respectă, este aliniată pieței uh, uh, globale. Suntem producători importanți, însă nu suntem singurii care determinăm situația uh, de pe planetă. Deci chiar dacă prețurile au scăzut, sunt cam 50% Uh, peste prețul de intervenție care ne-ar permite să, uh, să intervenim. Este un aspect important pentru că pe piața cerealelor situația este foarte diferită față de uh, situația șeptelului sau al uh, sectorului de produse lactate, unde știți că am uh, demarat mecanismul de intervenție. Mecanismul de intervenție în sectorul cerealelor nu a mai fost folosit din anul 2010 Asta înseamnă că prețurile și, de fapt, situația producătorilor de cereale din Uniunea Europeană este foarte competitivă și acest lucru este demonstrat de cât de bine se descurcă la export cerealele din Uniunea Europeană. În 2014-2015, exporturile din Uniunea Europeană au ajuns la niveluri record de aproximativ 50 de milioane de tone și anul trecut, de fapt, Uniunea Europeană a fost pe primul loc în lume pentru orz și pentru grâu. Dacă ne gândim la valoarea acestor exporturi, am ajuns la mai mult de 6 miliarde de euro în anul 2014, adică 5% din totalitatea exporturilor agricole din Uniunea Europeană. Este al treilea produs exportat după vin și băuturi spiritoase. Dacă prețurile scad pe piața globală, ceea ce vedem că se întâmplă în comparație cu ultimii ani, acest impact se simte imediat și pe piața internă, pentru că nu mai există această diferență. Prețurile se, sunt în, se află în jur de 150-160 de euro pe tonă pentru greul comun, ceea ce reprezintă o provocare reală pentru producătorii, pentru fermierii europeni. Și în rezumat, domnule președinte, aș putea să vă spun că, într-adevăr, prețurile au scăzut pe plan global și în Uniunea Europeană, sunt totuși la un nivel peste uh, nivelul de intervenție, dar există și factori atenuanți, și anume costurile de producție pentru fermieri care au uh, scăzut uh, într-un mod important, de exemplu, Uh, prețurile îngrășămintelor, care au scăzut cu 50% în uh, ultimii câțiva ani, uh, ca urmare a scăderii prețurilor la țiței și la gaze naturale, ceea ce a permis agricultorilor să își păstreze marjele de profit și în plus. Vă aduc aminte că există diferite sisteme, mecanisme în politica agricolă comună, care oferă sprijin uh, prin plăți pe suprafață, sprijin care provine din al doilea pilon și în uh, practică, dacă este examinăm uh, cifrele medii din Uniunea Europeană, există diferențe în statele membre, între plățile, însă plățile directe în medie în Uniunea Europeană sunt de 260 de euro pe hectar și în plus statele membre pot uh, recurge la propriile sisteme de sprijin, desigur respectând uh, cadrul de reglementare a ajutorului uh, de stat. Și pentru a-și, asculta, a ajuta fermierii, Franța a început, a demarat un asemenea sistem tocmai pentru a susține lichiditățile de care dispun agricultorii și pentru a-i sprijini în, acceda, în a avea acces la anumite credite. Deci, în concluzie, în ciuda faptului că, fără nicio îndoială, este un an prost pentru uh, acești agricultori și în ciuda volatilității în creștere, sectorul cerealelor se află într-o situație relativ uh, bună, mai ales dacă îl comparăm cu alte sectoare. Și o, importanță majoră pe care o observăm este următoarea chiar dacă există probleme uh, legate de volatilitate pe, piață, pe piața cerealelor, piața cerealelor din Uniunea Europeană nu se confruntă cu deficiențe structurale. Nu suferă datorită problemelor structurale de durată pe care le discutăm în alte sectoare atât de des. Producătorii noștri sunt foarte competitivi pe piața globală își desfășoară activitatea într-un sector foarte bine dezvoltat și își gestionează foarte bine uh, riscurile de viitor. Um, producătorii de cereale se bucură și de alte norme, prevederi care vin în întâmpinarea lor privind organizarea comună a piațelor. Deci cred că ar trebui să privim încrezători înspre viitor, însă, cum uh, am indicat deja, cum a indicat deja Comisia Europeană, cred că trebuie să tragem învățămintele necesare în urma acestor sezoane uh, proaste și să ne gândim cum va putea face mai mult politica agricolă comună după anul 2020 pentru a consolida durabilitatea pe termen lung, în mod special printr-o mai bună gestionare a riscurilor. Sunt aspecte um, asupra cărora reflectăm și asupra cărora putem să discutăm împreună cu dumneavoastră și ar trebui să precizez de asemenea că în al doilea pilon al politicii agricole comune, la dezvoltarea rurală, există un fond uh, dedicat stabilizării fonduri, uh, veniturilor la dispoziția statelor membre și vă aduc aminte că comisarul, de fapt comisia, prin uh, propunerea Omnibus, a făcut propuneri care permită un grad și mai mare de flexibilitate statelor membre, permițându-le o utilizare și mai uh, facilă a fondurilor destinate agricultorilor. Și sunt sigur că comisarul vă va prezenta aceste idei uh, imediat. Deci vă mulțumesc din nou pentru că mi-ați dat ocazia să vă explic care este părerea noastră față de situația de pe piața uh, cerealelor, care nu este una bună, însă este o piață pe care o urmărim îndeaproape și cu mare interes. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această prezentare, pentru informațiile furnizate. Avem 8 uh, oratori înscriși pe listă. O să aibă fiecare dintre ei uh, un minut și jumătate, pentru că după aceea va trebui să trecem la a reuniunea cu domnul Hogan. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru această prezentare și pentru că ați pus punctul uh, pe ordinea de zi atât de rapid și pentru coordonarea. Este important ca agricultorii să vadă că noi vorbim despre probleme care se confruntă de acum uh, și nu cu care se vor confrunta Uh, cu care s-au confruntat acum de zile. În Irlanda, mai, anul a fost mai mult decât prost, a fost îngrozitor și suferința financiară și psihologică este uriașă din cauza celor ce s-au întâmplat acolo. În, în ceea ce privește gen, gestionarea mai bună a riscului, foarte mulți agricultori fermieri ne întreabă ce puteți face la nivel de politici să ne ajutați să gestionăm uh, riscul uh, condițiilor meteorologi, meteorologice sa, și uh, a tulburărilor de pe piață. Și trebuie să vorbim despre acest lucru. În al doilea rând, nu s-a vorbit despre un sprijin care poate fi acordat imediat în cazul unui impact negativ și uh, dacă Uniunea Europeană nu poate să răspundă, trebuie să răspundă statele membre nevoilor agricultorilor și aș vrea să știu ce fac colegii mei din Franța, de pildă, și în al treilea rând, dacă este o piață globală aceasta a cerealelor, trebuie să știe agricultorii că volatilitatea poate fi gestionată în Uniunea Europeană. Acesta este un sector foarte important pentru industria șeptelului, pentru folosirea terenurilor și probabil ar fi mai bine să vorbim din nou despre acest subiect când avem mai puține constrângeri de timp, să discutăm despre ce putem face pe viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. E foarte bine întotdeauna când un deputat din Irlanda se arată atât de plin de compasiune față de colegii din Franța. Următorul vorbitor. Mulțumesc pentru această discuție și pentru prezentarea pe care am avut-o. Aceasta este o problemă foarte mare în multe state, inclusiv țările baltice, fiindcă noi suferim și de pe urma porcii, eh, pardon, peste porcine și astfel prețurile la lapte au scăzut foarte mult. Deci sectorul eh, lactatelor a fost afectat, dar nu numai. Și alte sectoare, recoltele au eh, scăzut cu 20% la toate cerealele. Cerea, și toate cerealele sunt acum folosite ca furaje. Deci veniturile au scăzut uh, uh, dublu față de anul trecut. Iar oamenii se întreabă ce pot face, fiindcă nu pot pune în aplicare pro proiectele europene, nu își pot plăti datoriile, creditele și nu își pot, în, nu își pot respecta angajamentele. Și nu pot uh, respecta angajamentele față de lanțul de aprovizionare trebuie să facem ceva acum, nu după 2020, așa cum spune Comisia, fiindcă nu este suficient de rapid la astfel de răspuns. Avem nevoie de o soluție acum. Dacă spunem că media europeană a scăzut cu câteva procente, nu este suficient. Asta nu răspunde nevoilor noastre și a, a celor țări care au suferit cel mai mult. Avem nevoie de sprijin. Iar Comisia trebuie să transmită un mesaj statelor membre ca acesta să, să ia măsuri suplimentare și să îi ajute imediat pe fermier. Mulțumesc. Domnul Flanagan, mulțumesc. Niciun fel de asistență imediată. Asta este mesajul care îmi sună mie în urechi și le sună în urechi agricultorilor din Europa. Foarte bine că discutăm uh, acest uh, subiect. Se mișcă încet, încet rotițele, dar Uh, faptul că discutăm noi aici îi ajută, îi ajută asta pe fermieri. Uh, poate îmi explică comisia mai bine acest lucru. Mi se spune că producătorii sunt, uh, într-o, sunt pe o piață competitivă și cumva am făcut față acest, cu acest lucru, dar nu se face față. Pentru că această idee că dacă există o marjă suplimentară o primesc fermierii, e o porcărie. Fiindcă în momentul în care s-au ieftinit îngreșămintele, cei care uh, au cumpărat produsele agricole s-au, s-au îmbogățit. Nu, nu fermierii care au rămas cu foarte puțin bani în buzunar. Explicați-și mie cum este durabil o astfel de situație. Un uh, agricultor tânăr de 19 ani se, uh, se confruntă acum cu exterminarea întregii recolte cu pierde substanțiale financiare. Dacă ar fi avut uh, cel mai bun an cu putință, uh, Uh, ar fi primit 25.000 de euro. Să-mi spună și mie comisia, de ce să joace acest uh, um, joc ai uh, ruletei rusești uh, fermierii? Dacă câștigă, pierd, dacă pierd, sunt distruși. Nu este destul de bine ce se întâmplă, nu e, nu e suficient. Trebuie să facă ceva. De ce uh, acești fermieri sunt tratați diferit decât alți fermieri? Explicați-mi și mie, vă rog. Domnul Agniu. Da, o prezentare generală folositoare a cartea comisiei, uh, uh, care ar putea fi rezumată felul următor, uh, uneori urci, uneori cobori, unii o duc bine, unii rău. Eu înțeleg situația Irlanda, înțeleg de ce de ce culturile de grâu în Irlanda, de ce se crește grâu acolo. Cultura este marginală. Dacă vremea este proastă, atunci ai dat de belea. costurile de, de uh, uscare sunt foarte ridicate. Eu, dacă aș fi fermier în Irlanda, aș, uh, aș cultiva orz, de pildă. Dar eu nu pot să mă plâng de vremea pe care am avut-o acasă la ferma mea de câteva săptămâni. Eu nu aș fi putut să scriu un uh, proiect uh, mai bun. Uh, a fost perfect, iar acum uh, în uh, toată Marea Britanie avem culturi foarte bune și uh, foarte multe zone sunt nefolosite. De ce? Pentru că avem o altă mare problemă. Uh, este vorba despre o buruiană, iarba neagră, care care e tot timpul subiect de conversație, la ordinea zilei. În fiecare an situația se înrăutățește, nu mai avem pesticide, nu mai avem ce să facem, dar de fapt vremea le dă cele mai mare probleme de îngrijorare fermierilor. Eh, pardon, nu, nu vremea, ci eh, această buruiană. Cum, cum să se rezolve această problemă? Thank you, Chairman, and thanks to you and the coordinators for putting this item. Domnul Kafin, mulțumesc, eh, vă mulțumesc, domnul președinte și coordonatorilor, pentru că discutăm acest subiect. Mesajul Comisiei este foarte clar pentru fermierii care, cultivatori din Irlanda. Nu vor primi niciun sprijin de aici sunteți de acord că motivul este cel prezentat de ministrul irlandez al agriculturii în Parlamentul anul trecută, care a spus că nu va exista un uh, mesaj de salvare pentru industria agricolă până când nu va exista un răspuns la nivel european din partea principalelor țări cultivatoare, uh, uh, Român, iar România, Ungaria, Uh, nu spun că există o criză în industria grânelor. Comisia va, com- va confirma oare că motivul pentru care nu răspunde, nu are nicio reacție, este, aș, așa cum a spus ministrul irlandez, guvernele sale nu sunt active și oare e nevoie de guverne ca, acestea, ca, ca, ca guvernele să spună uh, lucrurile pe care le spun foarte clar agricultorii și deputații care sunt uh, implicați uh, în discuțiile cu agricultorii și aceștia toți spun că există o criză și nevoie de sprijin. Nu este vorba de o criză a volatilității prețurilor, mai ales în vestul Irlandei Fermierii spun, indiferent ce preț ar obține pe piață pentru produsele lor agricole, acestea sunt distruse. Asta este problema, nu mai valorează nimic. În foarte multe uh, situații sunt într-o situație mult mai rea decât erau uh, producătorii de carne de vită la uh, vârful crizei în aceste sectoare. Vreau să vă întreb un lucru. Deci comisia, Vă sta cu brațele în sân. Ați spus că există a, niște modele. Dacă guvernul irlandez, de pildă, ar anunța mâine, sau să zicem orice alt guvern, că vor, uh, vor oferi plăți pe hectar uh, agricultorilor care au pierdut teren în urma inundațiilor. Comisia ar obiecta dacă s-ar introduce un astfel de sistem, fiindcă alternativa ar fi uh, falimentarea, falimentarea acestor agricultori. Mulțumesc, domnul Dantan. Merci, monsieur le président. Euh, mulțumesc, vreau să-i mulțumesc, Tane uh, McGuinness, pentru interesul față de agricultorii francezi. Da, într-adevăr, uh, cei dintre noi care mergem cu trenul uh, la Strasburg în fiecare lună, ne dăm seama care este situația hidraulică, hidrografică în Franța, fiindcă această parte din a Franței, între Lille și Strasbourg, a fost complet inundată. Situația este dramatică, pur și simplu, încât uh, nici nu știm dacă anul acesta vom avea suficiente grâne, uh, cereale de calitate pentru pâine, pentru produse de panificație. Lucrurile, deci, sunt foarte tensionate și vreau să răspund uh, Ehm, chestiuni ridicate de autoritățile franceze, chiar dacă colegul Andrew este mai eh, bine eh, vizat în acest sens, eh, trebuie să se renegocieze creditele și să se elibereze de credit o anumită parte, care este o parte a, a, a BEI, care este o structură publică în Franța, se așteaptă asistență financiară din partea altor uh, surse. Iar acum se pune întrebarea dacă ar putea să existe nu neapărat uh, asigurări, fiindcă nu există asigurări în PAC din punct de vedere voluntar, dar dacă s-ar putea mobiliza fondurile mutuale. Și uh, care ar fi criteriile pentru a putea să deschidem accesul la aceste fonduri? Rata de 30% de pierdere este poate prea ridicată pentru a fi eficientă, dar cred că uh, putem uh, analiza instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a vedea cum le putem utiliza imediat. Oui, merci, président. Euh, tout d'abord... Domnul Vazo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare. Domnule, mulțumesc, domnule Măghines, că se gândește la noi, la agricultorii francezi care suferă, bineînțeles, la, uh, la fel ca alții agricultori. Și această chestiune mă afectează foarte mult. Uh, uh, eu sunt agricultor din regiunea Bosc, care este grânarul Franței și în această regiune, uh, peste tot, grânarele sunt, de, sunt la roșu, pierderi de 30% um, pentru rapiță și așa mai departe și 20% din agricultorii francezi au spus că ar încheia activitatea din acest an și foarte mulți agricultori uh, se gândesc la acest lucru uh, în ceea ce privește cerealele. Pentru grâul dur, pierderile sunt de 60% față de uh, media pe 2011-2015 și vreau să vă spun că sunt șocat de ce spune reprezentantul Comisiei, care îndrăzește să spună că are încredere în acest sector, iar în țara noastră e o adevărată catastrofă. A spus că că Uh, există sectoare unde lucrurile merg bine și a spus că există o scădere de 50% pentru uh, produsele fitosanitare, dar toate astea sunt minciuni, domnule. Dacă le spuneți asta francezilor, veți fi linșat. Uh, e scandalos așa ceva. Vreau să vă reamintesc că um, în 91 grâul era 200 de euro, astăzi prețul este 140 de euro, deci sub prețul de producție. De producție. da, foarte bună a fost uh, politica agricolă comună. Mai sunt, uh, bineînțeles, și probleme climatice, nu putem să le influențăm. Noi trebuie să spunem că Uniunea Europeană trebuie să permită statelor membre să, pro- să protejeze producția și să-și uh, sprijine sectoarele și trebuie să reinstituim prețuri minime garantate și să nu mai uh, lăsăm piețele agricole pe mâna uh, speculei. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg foarte bine ce spune domnul Loazo, sunt de acord cu el, trebuie să existe posibil... Bine, uh, trebuie să existe posibilitatea de a face față crizelor uh, fitosanitare, climatice și economice. Și uh, este un, un moment de răscruce acum și trebuie să ne să găsim soluții. Cred că descrierea situației este interesantă și ne și ne obligă, o să, nu o să revin aici la ce a spus domnul Dantan, care a explicat procedurile de urgență care trebuie puse în aplicare în, în Franța, principiul de garantare, dar vreau să vă spun uh, foarte pe scurt despre ce este vorba, fiindcă nu e prima dată când se întâmplă acest lucru, dar uh, o iată, o, o parte uh, din Europa a suferit uh, însă, la nivelul uh, cerealelor și o altă parte a Europei se confruntă cu probleme mari. Deci este vorba despre faptul că gestionarea pieței și instrumentele acestea trebuie să fie o prioritate în următoarele luni. Deja trebuie să avem capacitatea de a anticipa mm, perioada după 2020 și să avem instrumentele adaptate. Iată de ce raportul domnului Doe, Doe privind uh, volatilitatea este foarte importantă și trebuie să fim foarte atenți la ce se va întâmpla în următorii ani, fiindcă este vorba aici de reglementare, iar noi trebuie să fim foarte atenți și proactivi trebuie să avem nu o abordare nu dogmatică, ci să dăm instrumente mixte de reglementare agricultorilor care să le permite să gestioneze situațiile criză rapid cu instrumente de flexibilitate, așa uh, cum a spus dumneavoastră domnule Corte. Domnule Corte. Mulțumesc. Vreau să urez bun venit invitațiilor domnului Nicholson, studenți, un grup de studenți ne bucurăm că sunteți alături de noi. Sunt uh, convins că veți aprecia dezbaterile și schimburile de păreri care au loc aici în Parlamentul European. Merci, Monsieur le Président. Rapidement pour... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește ce a spus uh, domnul Andrieu, uh, Enrica Andrieu, secretează vorbitoarea, vreau să vă atrag atenția asupra nevoii care apare în fața acestei crize din factori multipli care se uh, confruntă sectorul agricol, începând cu criza sectorului cerealier, această situație ne obligă să facem uh, sugestii care să permită o gestionare mai bună a volatilității prețurilor. Ați vorbit despre instrumente de gestionare în situații de criză. Eu vorbesc și despre instrumente de gestionare a riscului. Toate acestea merg mână în mână și sunt complementare. Cred că pot spune că mă bazez pe dumneavoastră, pe capacitatea dumneavoastră de a ne asculta pentru a găsi uh, pentru toți agricultorii europeni și mai ales pentru cei francezi care se confruntă cu dificultăți, soluții care să le permită deja mâine să se gândească la un viitor mai bun și la o posibilitate de uh, a-și uh, lăsa mai departe fermele copiilor lor. Seu Neuchel. Um... Doamna Neuchel, vă mulțumesc. Cred că în perioada următoare ne vom confrunta și cu mai multe crize. Am uh, avut audiere pe tema schimbărilor climatice și cred că avem nevoie de urgență de o dezbatere despre cum trebuie să se situeze agricultura europeană pentru a face față pe viitor schimbărilor climatice, ceea ce înseamnă schimbarea temperaturilor, temperaturii, schimbarea situației precipitațiilor și cred că trebuie să ne pregătim să facem față acestor, schimb, acestor schimbări. Drept urmare, eu mă gândesc să elaborăm un raport din proprie inițiativă privind această legătură existentă între agricultura europeană și schimbările climatice. Cred că trebuie să arătăm, să ne asumăm un rol de lider din acest punct de vedere pentru a avea o atitudine proactivă și nu doar să reacționăm de fiecare dată când se întâmplă așa ceva. Mulțumesc, doamna Hoibuch. Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că iau cuvântul după Maria Neuchel pentru că doresc să o sprijin din acest punct de vedere. Cred că trebuie să vedem dacă sistemele de de cultivare din existentă în Europa pot să facă față schimbărilor clim- uh, climatice și situația solurilor are un uh, rol foarte important cu cât humusul este mai, uh, stratul de humus este mai gros, cu atât recoltele pot face mai bine față uh, unor uh, intemperii atmosferice, pentru că nu trebuie să uităm, toate sectoarele agricole vor avea de suferit pe viitor și vom reveni cu asemenea discuții tot la câteva luni. Deci, într-adevăr, trebuie să ne asumăm un uh, rol de lider, uh, cum, să vedem cum putem să facem față mai bine acestor schimbări și Parlamentul European cred că trebuie să își asume acest rol. Mulțumesc! Prin urmare, Putem acum da cuvântul încă o dată reprezentantului Comisiei, domnul Corte. Vă rog, pentru a răspunde întrebărilor și comentariilor pe care le-am auzit din partea colegilor. Yes, thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întâi de toate, cred că ar trebui să spun că sunt aici pentru a face o prezentare referitoare la modul în care vedem noi situația în sectorul cerearelor, lucru pe care l-am și făcut. Am redat o imagine de ansamblu din punct de vedere al experților cu privire la modul în care situația este într-adevăr extrem de dură în anumite părți ale Uniunii și bună în alte părți și că per ansamblu, dacă tragem linia Uh, fără a vrea să facem vreo nedreptate oamenilor care suferă, nu este posibil în momentul de față să implementăm măsuri imediate. În al doilea rând, am spus și vreau să confirm acest lucru, într-adevăr, aceste evenimente, ca și evenimentele prin care am trecut și trecem în sectorul creșterii de animale și a laptelui, sunt uh, surse de învățăminte pentru viitoarele procese decizionale. Aceștia sunt niște factori foarte importanți care Așa cum a spus domnul Delaie, trebuie să fie analizați și luați în considerare când creăm viitoarele politici. Că răspuns la unele dintre întrebări, domnule președinte, opțiunile privind ajutorul de stat există, în mod clar. Am menționat schema din Franța. Nu știu să mai există alte state membre care să, urmă, să urmeze această cale, dar opțiunea există și cred că este foarte util să amintim statelor membre că aceste posibilități există pe baza celui de-al doilea pilon PAC, dezvoltare rurală și din Fondul pentru Stabilizarea Veniturilor, posibilitățile pentru a le utiliza pentru uh, fermieri vor fi mult mai ușor de accesat datorită propunerii omnibus a Comisiei. Și sigur există și posibilitatea ca fermierii să se uh, acopere singuri prin, aco- prin asigurare pe piața privată, deși înțeleg că acest lucru nu e prea ușor am încercat și să așez uh, într-un cadru mai larg anul 2016, un an foarte rău, pentru a explica de ce, într-adevăr, în Irlanda uh, cerealele nu sunt crescute pe o scară mai largă decât înainte, pentru că era într-adevăr o bună afacere. Vreau de asemenea să susțin faptul că există o diferență mare între cereale uh, între sectorul cerealelor și sectorul creșterii de animale și sectorul laptelui. Acolo există probleme structurale care se repetă, pe când aici nu. Nu statele membre nu cer măsuri pentru cereale și asta nu va influența neapărat Comisia, pentru că Comisia încearcă să-și formeze propria părere. Mulțumesc! Dziękujemy. Mulțumesc. Cred că este important să luăm în considerare și caracterul specific al acestui sector al cerealelor. Întâi de toate, cerealele pot fi transportate, pot fi depozitate, pot fi, de exemplu, transformate în biocombustibil. Deci, există mai multe posibilități. Evident, acest lucru impune existența unor fonduri și trebuie să existe un fel de plasă de siguranță. Producția din sectorul cerealier are impact direct asupra activităților uh, desfășurate de crescătorii de animale, de exemplu. Are impact Uh, direct asupra producției din sectorul primar. Prin urmare, trebuie să aprofundăm posibilitățile existente pentru a stabiliza lucrurile chiar într-o primă fază a acestui proces de transformare a producției cerealiere. Dragi colegi, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un schimb de opinii cu comisarul Hogan, Comisarul tocmai a intrat în sală, îi urăm bun venit și îl invităm să ni se alăture aici. Może poczekamy, ale będą wszystkie zgłoszenia. Jest dużo. Este foarte interesant să vedem uh, așa un număr mare de colegi care vor să ia cuvântul, foarte entuziasmați, lucru care mă bucură de altfel. Państwo, właściwie to nie wiem, od czego zacząć. Dragi colegi, nici nu mai știu de unde să încep. Să încep prin a da cuvântul domnului comisar sau să vă dau cuvântul dumneavoastră în număr așa de mare? Bun, în orice caz, o să începem cu mine, poate, cu câteva cuvinte introductive, nu o să mă lungesc prea mult, evident, după care o să dăm cuvântul domnului comisar pentru că apoi există multe întrebări, așa că trebuie să gestionăm cât mai bine timpul pe care îl avem la dispoziție. Pe scurt, deci, vorbim despre propunerea Omnibus și, domnule comisar, veniți aici la momentul potrivit pentru că avem alături de noi pe președintele Comisiei Bugete, care este un membru supleant al Comisiei noastre. Ne bucurăm să vă avem, avem alături de noi, domnule președinte. Știu că aspectele agricole, subiectul acesta al agriculturii, e foarte important pentru dumneavoastră. Prin urmare, bine ați venit și acum, domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you very much, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Salut uh, ocazia de a veni astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta uh, Comisia Propunerii Omnibus, care a fost adoptată de Comisie luna trecută. Este foarte bine să avem această discuție astăzi, pentru că luni am discutat-o în Consiliul de Ministri, într-o discuție constructivă și utilă, pentru a avea o primă reacție din partea ministrilor la o serie de măsuri propuse. Există o serie de măsuri pe care vreau să le abordez, vreau să uh, Situez propunerea în context ca parte a revizuirii la jumătatea intervalului pentru cadrul financiar multianual. O să spun câteva cuvinte cu privire la procesul legislativ pe care știu că, uh, de despre care știu că vă interesează și pentru dumneavoastră și pe Consiliu și vreau să subliniez uh, conținutul și principalele schimbări pe care le propunem celor patru regulamente PAC. După cum știți, serviciile mele au distribuit un document oficial săptămâna trecută cu detalii privind schimbările propuse pentru diferitele articole din cele patru regulamente, precum și cadrul și obiectivele pentru aceste schimbări. Regulamentul Omnibus face parte din revizuirea la jumătatea intervalului CFFA. Acesta este parte a acordului politic și uh, Comisia dorește să simplifice regulile pe baza cărora statele membre și alți beneficiari primesc bani europeni. Propunerea privind simplificarea regulilor uh, va duce la o serie de rezultate, inclusiv acces mai facil la fondurile europene, încurajarea cetățenilor pentru a se implica în modul în care sunt cheltuiți banii europeni și o reducere cu 25% a normelor financiare. După discuțiile anterioare, referitoare la simplificare, propunerile din regulamentul Omnibus sunt practic următoarea rată a agendei de simplificare. Obiectivul regulamentului Omnibus este să identifice și să includă o serie de măsuri care reprezintă uh, cele mai bune șanse de reușită politică fără a schimba orientarea politicilor europene. Asta explică de ce o serie de măsuri pe care poate le-ați fi dorit incluse, nu au putut fi incluse. Știu că Implicarea Comisiei dumneavoastră în procesul legislativ este una extinsă, lucru foarte important și vă garantez că după reuniunea Consiliului de luni, uh, acest lucru este important și pentru ministrii pentru agricultură. Ați văzut raportul Consiliului și știți că rezervele exprimate de miniștri cu privire la procesul legislativ sunt consistente. O să vă repet ce am spus la Consiliu. Propunerea Comisiei a fost adoptată și trebuie să fie acum examinată de colegiuitori. Intenția este să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul și Consiliul pentru a ajunge la un acord uh, până la finele lui 2016 pe cât mai mult din pachet, astfel încât să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2018 și să poată fi aplicată în ultimii trei ani a cadrului financiar multianual actual. Am ascultat ce s-a spus în Consiliu, am citit și rapoartele dumneavoastră privind rolul pe care le aveți în proces și vreau să vă spun că Comisia nu ia hotărâri cu privire la acest proces și nu impune modul în care celelalte instituții trebuie să se structureze intern. Acestea fiind spuse, dorința mea este să sprijin procesul astfel încât să ajungem la un acord interinstituțional pe mai multe măsuri care vor fi benefice pentru fermieri, pentru agricultori și în acest sens mă voi implica în mod activ alături de serviciile mele, în toate formele prin care trece acest proces legislativ. Suntem gata să colaborăm cu Parlamentul European și sper că asta ne va asigura un succes cât mai rapid. Propunerea Omnibus include o gamă de modificări tehnice aduse celor patru regulamente de bază din PAC, de, de regulamentul privind dezvoltarea rurală, organismele modificate genetic, cea privind um, părții directe și regulamentul orizontal. Am uh, făcut o examinare a legislației anul trecut și uh, ne-am preocupat de simplificare în termen în sens larg, inclusiv flexibilitate și subsidiaritate. V-am spus că ideea este ca omnibus să includă o serie de măsuri de simplificare uh, lucru care n-a schimbat orientarea generală a politicii. Asta a fost abordarea mea la propunerea comisiei și exercițiul a fost limitat la eliminarea blocajelor, astfel încât agricultorii, autoritățile și agențiile de plată să aibă o viață mai ușoară prin reducerea muncii administrative. Multe dintre măsuri sunt de ordin tehnic și intenționez să mă acces pe măsurile care pot avea un impact semnificativ asupra simplificării PAC. În dispoziție privind dezvoltarea rurală se vorbește despre un instrument pentru stabilizarea veniturilor specifice pe sectoare. Astfel, statele membre vor putea crea instrumente specifice pentru anumite sectoare și care vor putea fi mai ușor de utilizat de fermieri și de administrații, ca răspuns la nevoii de a oferi uh, metode mai bune de a sprijini fermierii pe durata crizelor și uh, a lua în considerare experiențele din diferite sectoare. După părerea mea, această schimbare este un răspuns la crizele cu care se confruntă piețele agricole. Există preocupări în ceea ce privește conformarea OMC-ului la aceste măsuri și vreau să garantez Parlamentul că aceste măsuri vor fi notificate pe baza căsuței galbene OMC. Analiza noastră arată că există o marjă suficientă pentru aceste măsuri. O altă modificare pe care o produs este introducerea de reguli mai simple pentru accesul la credite și alte instrumente financiare pentru a încuraja utilizarea acestor instrumente în agricultură. Trebuie să existe o mai mare acces la capital pentru fermieri, în special pentru tineri, pentru care accesul la finanțare este o problemă. Propunerile răspund preocupărilor exprimate de dumneavoastră cu privire la birocrația asociată la eh, accesul la credite și stabilirea de instrumente financiare, pentru a avea o mai bună utilizare a banilor publici și pentru a crește competitivitatea în agricultură. Și astfel vom mobiliza sume mai mari decât se poate prin intermediul granturilor, care pot să fie refolosiți și pe viitor și reguli mai simple pentru sprijin pentru tinerii fermieri sunt propuse. Există o, opțiuni simplificate pentru criteriile de selectare și atunci autoritățile care gestionează fondurile vor avea o viață mai ușoară. Plățile directe permit statelor membre să hotărască dacă doresc să continue sau nu să aplice definiția activă pentru conceptul de fermier activ dacă da, sistemul va fi mai puțin greoi și va facilita birocrația pentru agricultori și administrație. Acesta este o propunere ce a dat naștere la reasti consistente în Consiliu. Multe state membre au salutat flexibilitatea adusă și altele și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul asupra cadrului omogen și a posibilității ca plățile să ajungă la beneficiari nedemni. Este important să subliniem că Există o flexibilitate și oricine primește sprijin direct trebuie să continue să îndeplinească definiția pentru agricultor, adică să desfășoare o activitate agricolă pe terenuri agricole. Și sper că acest lucru uh, va uh, liniști unele dintre temerile dintre dumneavoastră. În ceea ce privește tinerii agricultori, trebuie să ne asigurăm că uh, partea de 2% este cheltuită bine în funcție de numărul de hectare cerute, doar dacă uh, respectivul tranșă nu este suficientă pentru a plăti toate plățile solicitate. Asta urmărește să ajute tinerii fermieri fără să expună riscului celelalte exploatații mai mici. Prevedem flexibilitate pentru statele membre și o mai bună utilizare a fondurilor. În ceea ce privește sprijinul cuplat voluntar, Comisia vrea să permită statelor membre posibilitatea de a oferi sprijin voluntar decuplat pe baza unei perioade de referință din trecut pe o perioadă mai lungă de 12 luni pentru a permite fermierilor să primească același ajutor cuplat, fără să trebuiască să mențină unitățile de producție relevante. În ceea ce privește regulamentul OMC, propun să permitem statelor membre în sectorul fructelor și legumelor să crească sprijinul pentru organizațiile de producători, fără să fie nevoie să prezinte o propunere comisiei. În plus, propunem în can anumite state Um, anumite măsuri să fie finanțate în totalitate. Considerăm că noile organizații ale producătorilor din noile state membre vor beneficia din experiența organizațiilor de producători care au funcționat în mod eficace. Și în uh, fine, domnule președinte, când vine vorba de regulamentul orizontal, propunem uh, reguli mai proporționate când vine vorba de plățile inechitabile și clarificarea neregulilor propun de asemenea o procedură simplificată pentru gestionarea procedurii uh, bugetare. Mai multe state membre s-au, s au manifestat îngrijorarea pentru înlocuirea regulii 50-50% cu 100%. De fapt, este vorba de o simplificare importantă atât pentru Comisie cât și pentru statele membre și răspundem în același timp criticilor exprimate de Comisia Trana Parlamentului European pentru legate de perioada lungă de timp necesară pentru a recupera cei 50%. Impactul va fi redus 17-20 de miliarde de euro în fiecare an în ultimii trei ani. Statele membre vor scăpa de administrație, de povara administrativă, de, de furnizarea de probe, pentru că nu vor mai exista riscuri legate de acest fond în uh, situația în care fondurile nu vor putea fi recuperate. Și, domnule președinte, m-ați cerut în mod insistent să mergem înainte cu simplificarea și acest regulament omnibus este un pas înainte pe această cale. Și este important ca această propunere să fie văzută așa cum este. Este o propunere care își dorește să înlăture blocaje cheie care va permite o mai bună aplicare a politicii agricole comune în beneficiul agricultorilor. Și mă bucură faptul și înțeleg faptul că dumneavoastră și alți miniștri aveți uh, rezerve față de acest proces. Eu vă asigur că vă voi asista pentru, vă voi sprijini pentru a ajunge la succesul acestui proces care pentru a fi definitivat are nevoie de codecizia din partea Parlamentului European și din partea Consiliului și uh, deja am uh, început să văd care sunt reacțiile la această propunere, fără a încerca să anticipez de pe acum poziția finală pe care o, o va adopta Parlamentul European. Dziękuję panu komisarzowi. Vă mulțumesc, domnule comisar. Așa cum este tradiția în comisia noastră, aș dori să dau în primul rând cuvântul coordonatorilor. Fiecare va avea la dispoziție două minute, după care voi da cuvântul uh, tot pentru două minute și celorlalți uh, membrii comisiei noastre. Primul este domnul Des, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar Phil Hogan, pentru că ați venit la comisia pentru agricultură să ne prezentați propunerea Omnibus. Vă aștept, așteptăm cu, și așteptăm cu nerăbdare și grupul meu politic vă asigură că va colabora pentru ca aceste propuneri să aibă succes. V-ați referit la mai multe simplificări și cred că ați fi primul comisar care ați reușit să simplifice ceva. Sunt de mult timp în politică, deseori discutăm despre simplificare și până la urmă rezultatul este mai multă birocrație. Și mie mi se pare că în cele din urmă începem să simplificăm lucrurile și agricultorii așteaptă ca într-adevăr să tratăm cu toată seriozitatea acest subiect al simplificării. Cea mai importantă temă pentru noi va fi uh, divizarea acestei propuneri omnibus. Un uh, omnibus, un uh, bus ar, are în mod normal uh, patru roți și cred că putem să demontăm aceste roți astfel încât uh, comisiile competente pe fond să se ocupe de um, roțile pentru care este competentă. Deci cred că am put- Comisia Agri ar putea să se ocupe de aspectele care țin de agricultură, ne-am ocupat foarte mult, de foarte mult timp de reforma politicii uh, agricole și cred că există un consens din acest punct de vedere între toate grupurile politice și aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu această idee. Cred că și în Consiliu au fost exprimate poziții similare și dacă cred că vom face acest lucru, vom obține un rezultat foarte, bun. O ultimă remarcă în ceea ce privește actele delegate. V-aș ruga să nu, să nu veniți cu un singur act, deleg, act delegat pentru cele 5, pentru 15, ci să veniți pentru fiecare în parte cu o propunere. Vă mulțumesc, domnule comisar, vă urez succes și vom contribui și noi uh, la acest succes. Domnul De Castro. Președinte. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Suntem fără îndoială de acord cu această abordare referitoare la simplificare și ne dorim din suflet ca această propunere să meargă în direcție pe care tocmai ne-ați prezentat-o astăzi. Nu o să intru pe fond, în detalii, fără îndoială, titlurile sunt interesate, mai mare flexibilitate, tineri, subiectul uh, stabilizării veniturilor, însă, domnule comisar, ce ne preocupă pe noi este procedura folosită. Această procedură omnibus riscă cu adevărat și vreau să subliniez acest lucru pentru că l-am mai spus între noi aici în comisie. Problema nu este un raport sau un aviz care va rezulta din comisia noastră. Problema e că pe durata negocierilor și evident aceasta este etapa în care se iau hotărârile în etapa trialogului, etapa în care Parlamentul, Comisia și Consiliul vor hotărâ. Deci în această etapă noi, Comisia Agricultură, riscăm să uh, avem o poziție diferită, riscăm să trebuiască să negociem cu comisarul pentru buget, cu ECOFIN, cum a spus colegul Des. Noi trebuie să reușim să avem patru regulamente de bază ale PAC pe care le propuneți ca schimbare, care să iasă din regulamentul Omnibus și acesta este un câștig de timp, nu o risipă, dar aș vrea să văd cum un singur raportor cu șapte, opt raportori din umbră care trebuie să reunească aspectele care țin de agri, de politicile regionale, de pescuit, employment, toate comisiile incluse, poate să facă acest lucru. Președintele Seghereschi a scris președintelui conferinții, conferinței președinților acest lucru și ne urăm ca asta să fie calea care va fi aleasă, așa cum scrie și Consiliul, pentru că altfel, în loc să simplificăm lucrurile, riscăm să le complicăm. Și asta ne dorim, să ne puteți ajuta în acest sens. Domnul Nicholson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun și eu bun venit uh, comisarului la această reuniune. Cred că nu uh, sunteți surprins că am discutat deja între noi acest uh, subiect și trebuie să spun foarte clar că salut acest principiu al simplificării și eforturile depuse pe fond pentru a răspunde multor uh, îngrijorări exprimate de membrii Comisiei pentru Agricultură și de agricultori în sine. Claritatea juridică și mecanismul pentru agricultorii tineri, astfel încât mecanismul de stabilizare a veniturilor se țină seama de caracteristicile specifice a unui uh, uh, sector prin intermediul unui instrument financiare, sunt propuneri foarte interesante. Comisia noastră este de acord cu simplificarea. Deci, deseori discutăm despre această idee și ne-am bucurat dacă uh, Comisia ar ține seama de îngrijorările noastre. Cu toate acestea, Comisia noastră nu poate sprijini maniera în care uh, își desfășoară Comisia uh, activitatea excluzând unii uh, reprezentanți ai comisiei noastre. Mesajul trimis pare a fi cel că dacă am uh, implica comisii cum este Comisia ACRI, care din punctul meu de vedere are, un, uh, are o competență legală de a decide uh, elemente cum ar fi plățile directe și că comisia noastră de fapt ar reprezenta un obstacol în calea acestui proces. Uh, Înțeleg că Comisia pentru Bugete își dorește ca procedura să fie cât mai rapidă, însă în momentul în care membrii comisiei noastre au negociat reforma politicii agricole comune, au depus eforturi uh, pentru a găsi o soluție și este inacceptabil ca aceste modificări să fie făcute fără consultarea complet, uh, totală a a membrilor uh, Comisiei Agri. Știu că Comisia Europeană consideră că este vorba de aspecte care țin de funcționarea internă a, a Parlamentului European, însă Comisia noastră este cea responsabilă pentru sectorul agricol. Și trebuie să vă spun, uh, domnule comisar, și o să închei imediat, domnule președinte, am uh, trecut prin procesul negocierilor zile lungi, uh, nopți și mai lungi și am luptat din greu pentru uh, a avea codecizie și nu cred că putem să renunțăm la acest drept acum. Ar trebui să ne păstrăm statutul de colegiuitori în ceea ce privește reforma PAC. Doamna Müller. Vă mulțumesc. Um, vă mulțumesc pentru că pot să iau cuvântul în numele coordonatorului nostru. Domnule, domnule comisar, ați spus că vă doriți simplificarea, o simplificare. Suntem de acord cu această idee și eu susțin simplificările, însă cred că noi, uh, europarlamentarii, eu sunt uh, un nou europarlamentar, nu m-am ocupat de atât de multe acte delegate, însă din uh, viața practică a Parlamentului European. Am uh, văzut că se cere acest lucru și mă refer și eu la acest lucru. Sunt uh, dezamăgită puțin de faptul că a fost uh, aleasă această procedură printr-un, printr-o, printr-o propunere omnibus care permite până la urmă eventual excluderea Parlamentului European. Mă bucură faptul că ați făcut aceste declarații astăzi și că um, doriți o procedură unitară, însă vă rog să luați notă de faptul că ne dorim uh, divizarea acestei proceduri omnibus, astfel încât fiecare dintre noi să-și păstreze propriile competențe. În, uh, doresc și eu să particip la dezbaterea privind soluționarea suprafețelor uh, ecologice permanente, care sunt probleme și pentru agricultorii din Germania și aș dori și eu să pot să contribui prin experiența pe care o am să vă explic de ce este nevoie în viața reală. Nu aș dori să spun că Comisia Europeană ar ignora acest lucru, însă noi tocmai de aceea am fost aleși. Din punctul meu de vedere, este vorba de un joc, um, de o luptă, un conflict privind competențele între Comisie, Consiliu și Parlament și uh, Parlamentul, desigur, va încerca să-și apere competențele pe care le are. Gracias, presidente. Bueno, a mí, en primer lugar... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ce mi-ar plăcea să vă spun este că modificarea definiției sau aplicării definiției de uh, agricultor activ nu reprezintă un simplu aspect tehnic, după părerea mea, ci reflectă dorința de a schimba criterii care există la nivelul PAC. Și cred că în comisia noastră avem dreptul să discutăm și să aprofundăm aceste aspecte. Trebuie ca aceste lucruri să se discute aici și să nu se facă pe ușa din dos prin buget. În plus, un alt aspect important care este în discuție este decizia de a continua să se aloce bani publici ai agricultorilor pentru a rezolva probleme și crize care sunt uh, cauzate de hotărârile politice, cum ar fi uh, tot ce a uh, fost cauzat de uh, blocajul rus. Nu este adevărat că ne-a spus ne-a spus că nu este răspunderea dumneavoastră cum uh, abordează acest subiect alte instituții, dar nu este adevărat, pentru că la cum ați prezentat dumneavoastră lucrurile depinde dacă subiectul este abordat sau nu aici. Mi se pare că este foarte grav faptul că deputatele care, și deputații care sunt prezenți aici și care au fost aleși uh, nu își au respectat dreptul de a fi consultați pentru elaborarea modificărilor pe care dumneavoastră pretindeți că le aduceți prin intermediul acestei propuneri omnibus. Și de aceea cred, domnule comisar, că trebuie uh, ca aceste lucruri să fie decise și în comisia noastră. Mulțumesc. Pan poseł Hausling. Domnul Hausling. Domnule comisar, rare ori există un consens între toate grupurile politice în această comisie, însă în legătură cu acest punct cu toții suntem de acord. Așa cum ne-ați prezentat dumneavoastră lucrurile, este inacceptabil. Nu putem să renunțăm la competențele pe care ni le oferă tratatul de la Lisabona spuneți și ne, încercați să ne vindeți această propunere ca fiind vorba de o simplificare, însă nu se ascunde ceva mai mult în spatele propunerii dumneavoastră, nu doar de simplificare, este vorba de modificări pe fond. Dacă schimbăm definiția agri- agricultorilor activi, atunci se schimbă uh, situația. Obiectivul uh, Parlamentului a fost ca doar agricultorii să primească un sprijin financiar. Și de fapt, schimba și contextul dezvoltării uh, rurale. Am discutat îndelung despre instrumentele pentru perioadele de, de criză și spuneți că accesul la aceste instrumente va fi facilitat, însă atunci trebuie să schimbați întreaga structură a celui de-al doilea pilon. Și eu mă tem că, de fapt, uh, Comisia pentru Buget va discuta pe fond și noi putem doar să fim spectatori la această discuție. Și dacă vom accepta acest lucru, uh, Parlamentul European va renunța la propriile competențe. Procedura este pur și simplu inacceptabilă și dacă Parlamentul European nu se va, nu își va apăra propria poziție, va fi uh, ocolit până la urmă. Și uh, de ce nu discutăm dinainte toate aceste aspecte? De ce nu tratați cu toată seriozitatea comisia noastră uh, despre procedura care trebuie aleasă și de ce noi acum suntem cei care trebuie să luptăm pentru procedura corectă? Și noi nu putem să acceptăm acest lucru. Dacă uh, dacă puteți să ne asigurați că, să nu cred că ne veți uh, putea da această uh, asigurare că vom discuta uh, pe fiecare regulament în parte, este exact aceeași atitudine pe care a avut-o Comisia și în, în trecut. Mulțumesc, domnul Agnew. Domnule comisar, ultima dată când ne-am întâlnit era în orașul Cork, în ceea ce numesc eu Republica Irlanda, și dumneavoastră și un loc foarte bine cunoscut de dumneavoastră și mi-ați uh, spus ceva foarte obraznic în după masa respectivă, cuvinte pe care nu aș dori să le repet uh, astăzi. Am câteva remarci. În primul rând, a avut loc uh, votul pentru Brexit și foarte mulți agricultori au votat să părăsească Uniunea Europeană pentru că le-a fost, uh, au considerat că sistemul este pur și simplu prea complicat și mă întreb dacă nu cumva este o, a devenit un lucru intenționat, pentru că pe de altă parte va fi uh, foarte important ca granturile pentru dezvoltarea rurală vor fi folosite pentru a construi case pentru refugiați sau oare sunt prea cinic. Și un alt lucru uh, menționat, uh, vaci fantomă, s-ar putea să apară uh, foarte multe vite care nu știu dacă vor exista și poate ne vom confrunta cu un nou fel de fraudă gravă și poate în cele, și nu știu, poate Comisia Europeană nu își dorește folosirea pesticidelor întotdeauna, însă acum avem o mare uh, oportunitate încât Uh, soia, soia a devenit profitabilă, poate fi cultivată în Anglia, însă datorită lobbyștilor uh, ecologi, uh, ecologiști nu putem să folosim pesticide. Deci, uh, ecologiștii, de fapt, ne îngreunează viața și poate Martin Heusling va reveni asupra acestui subiect uh, puțin mai târziu. Vă mulțumesc! Ma pan dobre miejsce do siedzenia, blisko ekologii. Da. Um, sunteți într-un loc foarte interesant, direct lângă Verzi. Mulțumesc. că uh, uh, Comisia are măsuri de urgență care nu sunt uh, foarte eficiente și cele patru regulamente de bază au foarte multe lacune. Propunerea de modificare a regulamentului privind dezvoltarea rurală prevede interdicție Uh, în ceea ce privește accesul la o serie de instrumente financiare. Intenția este bună, dar mă îngrijorează faptul că nu există nicio legătură în ceea ce privește accesul la credit și situația de criză. Uh, cred că dacă nu există intervenții structurale, agricultorii sunt condamnați la uh, datorii și să fie sclavii bancherilor. Uh, iar problema este faptul că prețul pe piață este prea jos și cel de producție prea ridicat. În ceea ce privește plățile directe, propuneți mai multă libertate lăsată statelor membre în ceea ce privește aplicarea definiției agricultorilor activi. Fiecare țară ar putea, deci, să hotărască să continue sau nu să aplice această definiție, iar uh, când uh, uh, lăsați statele membre să fie libere, o faceți în acest domeniu, dar este importantă o armonizare. Trebuie să, se, o, trebuie să nu există diferențe între statele membre, iar noi vrem să fie aplicată mai bine această definiție a agricultorilor activi. Noi eh, știm foarte bine în această sală, știm ce uh, înseamnă un agricultor activ eh, care se opune schimbului liber. Uh, știm cine este acesta, domnul Jose Bove, care a fost uh, uh, luat și de poliție, iar agricultorii uh, din Canada mai ales îl apreciază activ, activitatea, dar activismul dar nu prea mult. Este vorba până la urmă de libertatea de circulație a produselor agroalimentare și trebuie să ne dăm seama că dacă ne batem cu Monsanto, este mult prea riscant, din păcate. Pani poseł Hans Garcia. Teraz już... Domnul Hans Garcia. Pues muchas gracias. Hans Garcia. Mulțumesc. N-aș vrea să repet lucrurile, dar trebuie să vorbim despre buget. Domnule comisar, transferul margi, marjelor PAC către alte politici s-a mai întâmplat în trecut și e o barbarie. Cu marje am, plă, am plătit criza din sectorul lactatelor haideți să eliminăm incertitudine și să nu permitem aceste transferuri, să nu putem transfera fonduri uh, din bugetul PAC către alte politici. În ceea ce privește măsurile tehnice, uh, Ați spus că trebuie să crească uh, plățile pentru tinerii agricultori, dar ce, ce să nu credem suma individuală primită de fiecare aceștia când nu se depășește 2% uh, la nivel național? Ar fi foarte bine să creștem nu doar aceste niveluri, ci și ajutorul. Și în încheiere, pentru că nu mai am timp, agricultorul activ. Ați spus dumneavoastră, după discuțiile de aici privind definiția pentru agricultorul activ, în reforma PAC, Um, de ce vreți să-l faceți subsidiar? De ce să, parte de subsidiarității? De ce să lăsăm asta la nivelul statelor membre? Nu ni se pare corect. De ce un agricultor um, care este de o parte sau de alta a frontierei să fie privit sau nu ca agricultor activ în funcție de definiție? Nu e corect. Domnul Buda. Da. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru disponibilitatea de a discuta despre ceea ce înseamnă simplificarea PAC, pentru că este important atunci când vedem că sunt probleme să încercăm să le rezolvăm. Aș vrea din capul locului să vă spun că um, cred că toți membrii din uh, această comisie sunt împotriva uh, redirecționării banilor neutilizați în sectorul agricol către alte zone, atâta vreme cât avem probleme nerezolvate în acest uh, sector. Din punct de vedere tehnic, doar câteva chestiuni doresc să vă, uh, le ridic legate de cele care se le întâmplă în România vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă definiția tânărului fermier. Aici cred că trebuie puțin să ne aplecăm asupra acestei chestiuni. De asemenea, v-aș ruga să aveți în vedere posibilitatea de a sprijini formele asociative mai mult, astfel încât ele să aibă capacitatea de a-și crea propriile uh, capacități de prelucrare și de uh, vânzare a produselor. Și nu în ultimul rând, domnule uh, comisar, cred că este important să ne ocupăm de ceea ce înseamnă fermierul activ. Uh, știți că este o chestiune care naște foarte multe uh, discuții, dar cred că trebuie să avem o redefinire a acestuia. Mulțumesc! van Erdos. Köszönöm szépen a szót. Ismétlésekben is szeretnék bocsátkozni, természetesen a koordinátorokkal egyetértek, amit mondtak. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu poziția coordonatorilor. Mi-aș dori să avem o propunere specifică. Vă și vă atrag atenția asupra unei propuneri făcute de Comisia Europeană la care s-ar trebui, ar trebui să, să, să se renunțe. pentru că bugetul granturilor ar, ar urma să fie redus cu între 1% și 3,8%. ceea ce ar uh, avea un impact asupra mai multor state și cred că trebuie să revenim asupra acestui punct. Apoi, lărgirea terenurilor, sporirea terenurilor irigate, unde există apă, nu cred că ar trebui să uh, există această finanțare. Doamna Petir. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și um, mă bucur că vorbim despre simplificarea pacului. Ca și antevorbitorii mei, sper că această simplificare va avea loc. Am citit uh, documentul de 250 de pagini privind simplificarea și mărturisesc că am uh, fost uh, îngrijorată. În reforma pacului, Parlamentul European este colegiuitor. Iată de ce este important ca noi să participăm la acest proces și să existe o adevărată simplificare pentru ca agricultorii să poată folosi instrumentele pe care le oferă pacul. Dat fiind că suntem deputați și că comunicăm direct cu agricultorii, simplificarea aceasta trebuie să fie făcută pentru agricultori și este important ca noi Parlamentarii să putem da o mână de ajutor în acest proces. Vă mulțumesc. Dar să nu ați vorbit despre femeile din agricultură, despre fermiere. Aveți informații în acest sens și ați putea să ne spuneți cum se face că niciun stat membru nu a creat până acum sub programul pentru fermiere pe care avem, ca cel pe care avem pentru tineri. Doamna Aguilera. Eh, señor comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar. Vreau să vă spun că sunt în ceea ce privește prezentarea pe care ne faceți este că se utilizează un instrument inadecvat. Senzația pe care o avem cu toții este că avem de-a face de proceduri care sunt conduse de Katainen pentru a, a rezolva problemele de finanțare. prin ECOFIN și Comisia pentru alte probleme care se dovedesc urgente și pe care o să le rezolvăm folosind fondurile din agricultură. Și uh, există și problema aceasta cu agricultorul activ. Dumneavoastră spuneți că asta îi ține de subsidiaritate. În ceea ce privește agricultorul activ, cred că această definiție poate da naștere la de- inegalități foarte mari. Spun doar asta pentru că n-am timp, dar vreau să vă spun că procedurile și calendarul pentru finele anului este absolut uluitor și sperăm că noi vom continua să ne luptăm pentru dreptul nostru de a ne pronunța pe toate aceste aspecte. Pan poseł Kuźmiuk. Domnul Cușmiuc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în general suntem de acord cu simplificarea, dar, și cum se întâmplă de obicei cu un document atât de voluminos, există rezerve, pe care o să vi le expun pe scurt. În primul rând, extinderea plăților pentru tineri agricultori este o idee foarte bună. în multe țări, cum ar fi la mine în țară, exploatările agricole familiale sunt uh, cele mai numeroase. Dacă se iau deciziile la nivelul statelor membre, e foarte bine. Dar dacă există o obligativitate, trebuie revizuită. Instrumentele financiare pentru produsele neagricole. Există produse care au o legătură cu agricultura, uh, alcoolul, uh, zahărurile, dar aceste produse nu permit îmbunătățirea traiului agricultorilor. Și aici finanțarea este insuficientă. Iar în al treilea rând, este vorba despre împărțirea 50%-50% între statele membre și Uniunea Europeană. Acum se cere răspundere 100% pentru statele membre, ceea ce este inacceptabil. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ați vorbit despre simplificare, asta ne propuneți dumneavoastră și, bineînțeles, suntem de acord cu simplificarea. Dar eu vă spun următorul lucru. Când regulile sunt uh, acceptate de toată lumea, cea mai uh, bună simplificare este stabilitatea regulilor. Acum regulile se schimbă regulat, din 2 în 2 ani. Nu se poate așa ceva, fiindcă agricultura este o activitate pe termen lung. Și mă întreb următorul lucru. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, de ce în cadrul uh, acestui proces Parlamentul nu a fost mai implicat? Iar până la urmă, toate aceste lucruri nu sunt uh, o manevră de a ne arunca praf în ochi, pentru că uh, uh de fapt, pentru agricultori cel mai important este pregătirea noului PAC. Pani poseu Dăncilă. Doamna Dăncila. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru că ați abordat acest subiect al uh, simplificării politicii agricole. Uh, după cum ați văzut, este un obiectiv pe care îl împărtășim aproape în toate grupurile politice Uh, o parte din complexitatea PAC se, găsește, se regăsește în actele de bază și de aceea uh, vă felicit pentru această inițiativă de a propune aceste modificări. Însă, o simplificare reală a politicii agricole comune este un element politic foarte important, iar metoda aleasă de a combina revizuirea regulamentului financiar cu modificări esențiale pe regulamentele sectoriale, așa cum au spus și antevorbitorii mei, nu poate fi agreată și, de asemenea, nu credem că este benefică. O revizuire a celor patru acte de bază a politicii agricole comune uh, trebuie să aibă ca și actor principal Comisia Europeană, dumneavoastră, domnule comisar, dar și Comisia de Agricultură și, în aceeași măsură, Consiliul este vorba de acte legislative care au fost negociate îndelung de aceste trei instituții în acest format, iar uh, revizuirea lor, chiar dacă este limitată în scop, trebuie să fie făcută în același format ca în anul 2013. Uh, personal, sunt interesată în mod special de actul delegat cu privire la măsurile de înverzire, pe care sperăm să l primim cât mai repede și vreau să știu dacă aveți detalii pe care ne le puteți comunica. Mulțumesc. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Bine ați venit. Ehm, sunt ehm, și eu șocat de această procedură propusă. Toată lumea este de acord că trebuie simplificate lucrurile. Da, și le-a spus de mai multe ori ehm, când ne-am întâlnit că uh, simplificarea uh, trebuie să atingă un nivel minim al reformei în curs. Și acum se spune, se, avem această procedură omnibus care uh, modifică actele de bază ale reformei. Și eu uh, sunt îngrijorat ca doamna de la E uh, pentru că contextul este bugetar și politic, eminamente, iar ce ni se propune acum uh, nu este în interesul politicii agricole, ci mai degrabă în interesul unor, unor mize care depășește competența noastră. Și a spus dumneavoastră în declarația dumneavoastră că uh, uh vorba despre că fața operațională va începe la 1 ianuarie 2018. Deci în 2017 vom lucra la această uh, propunere și uh, nu ne vom ocupa de o reformă după 2020. Trebuie să vedem care sunt mizele, chiar dacă există această simplificare. Trebuie să existe un prag minim fără să se ascundă sub covor mizele uh, de fond importante pentru strategiile unei politici agricole comune. Domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezența, domnule comisar. Uh, sunt de acord cu ce s-a spus până acum. Vreau să vă adresez o întrebare anume. Unde cred că v-ați descurcat bine dar nu sunt sigur. Ați reușit să mențineți întreg bugetul PAC integrând asistența pentru refugiați în cadrul uh, politicii agricole comune. Am înțeles eu bine? Dacă așa stau lucrurile, uh, vă felicit, fiindcă astfel evităm ca o, să se piardă o parte a bugetului agri și să nu mai primim niciodată, indiferent câți refugiați am primit în Europa. Și dacă așa stau lucrurile, acest uh, punct informativ este foarte important și vreau să nu ați vorbit despre el până acum. Vreau să vă uh, să ne explicați cum, cum credeți că se vor desfășura lucrurile în ceea ce privește punerea în aplicare. Intervenție fără microfon. Domnul Flanagan. Profitabilitatea și nu lichiditatea este principala problemă, iar una dintre principalele teme ale acestei propuneri este, sunt instrumentele financiare, iar la articolul 201 se spune că se vor oferi sprijin doar beneficiarilor care sunt viabili din punct de vedere economic, care vor dovedi acest lucru. Ceea ce înseamnă la ora actuală nimeni nu corespunde acestei definiții. Dacă ești fermier în în sectorul cerealelor, uh, cărnii de vită și mai departe, nu ești profitabil. Dacă ești, uh, dacă ești fermier în, domeniul, în sectorul lactatelor, nu pierzi decât puțin. Și cu, cu, ce facem aici? Problema este, sunt pierderile pieței. Știu că se vorbește mult despre asta, dar nu se face nimic. Că am vorbit despre acest, acest lucru în dimineața aceasta. Acum avem următoarea situație. Din cauza deciziei comisiei și din cauza unei fuziuni între ABP și Slay Nimitz, 40% din sectorul oilor, ovinelor, Uh, va, va fi în mâna acestei, acestei companii 20% din sectorul bovinelor, iar în același timp uh, fermierii nu se pot organiza decât în măsură, în procent de 15%. Uh, comisia Comisia ce ne spune astfel de mari companii în Irlanda se prefac că nu sunt predătorii care sunt eh, în, iar cu acești oameni nu se glumește. Iar în ceea ce privește articolul 267, puteți să ne explicați mențiunea care se face la Irlanda acolo? Nu înțeleg ce înseamnă acest lucru. Înseamnă că, a, că se va reduce finanțarea generală către fermierii irlandezi? Mulțumesc, domnul Ropa. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus, pacul ar trebui să asigure traiul fermierilor europeni. Vă mulțumesc, domnule comisar, că aveți în vedere simplificarea regulilor și flexibilizarea acestora. Dar banii au fost dați deja și s-au dovedit insuficienți, de pildă în țările baltice. Deci lucrurile poate nu să se schimbe prea mult. Ne-am confruntat cu o serie de crize, febra porcină, criza laptelui, acum criza culturilor, recoltelor. Deci le va fi foarte greu ferme, fermelor să supraviețuiască. Speram că se va înregistra progres în ceea ce privește organizarea plăților la nivelul statelor membre. Ați putea să reveniți la acest lucru? Domnul Hoibuș. Doamna Hoibuș. Vă mulțumesc, domnule comisar. Propunerea dumneavoastră înseamnă o încălcare a competențelor, transferul acestora de la Comisia pentru Agricultură la cea pentru uh, bugete. Și ne duceți într-o poziție de defensivă. De asemenea, prin această propunere omnibus, schimbați uh, fundamental uh, baza de punctul de plecare pentru viitorul cadru financiar multianual și pentru viitoarea uh, reformă a politicii agricole comune. Vă, im, vă implicați și în uh, politica de dezvoltare rurală. Am, uh, am impresia că dezvoltarea rurală se va îndrepta uh, Uh, mai degrabă înspre politica de coeziune și mă întreb ce faceți, vă tăiați singur craca de sub uh, picioare și dacă veți uh, separa politica agricolă de dezvoltarea durabilă, vom fărâmița zona rurală, vom slăbi agricult- agricultura și vom slăbi până la urmă zonele rurale și aș dori să vă întreb care vă sunt intențiile de fapt. Doamna Neufel. Vă mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, sunt foarte dezamăgită, extrem de dezamăgită. Eu personal, uh, eu nu v-am ales atunci când uh, a trebuit să alegem comisia și îmi dau seama că poate am făcut un lucru bun, pentru că ne-ați promis că ne veți prezenta simplificări, uh, simplificări care nu se referă la actul de bază, ci pur și simplu simplificări și ceea ce ați făcut acum, această procedură a omnibus, a omnibus nu aș mai dori să adaug lucruri care au fost spuse de și mei. Este vorba de luarea competențelor, slăbirea comisiei noastre. Însă, uh, revenind la ceea ce am spus înainte, um, nu ați fă... încă trebuie să ne prezentați aceste simplificări care nu au nimic de a face cu actul de bază. Nu ați făcut nicio propunere din acest punct de vedere deci sunt extrem de dezamăgită, pentru că propunerea dumneavoastră reprezintă o implicare în uh, politica agricolă în sine și modificarea definiției, schimbarea uh, definirii agri- fermierului activ nu are nicio legătură cu, uh, cu simplificarea promisă de dumneavoastră. Deci, uh, ne-ați promis ca toate eforturile dumneavoastră și a colegiului, a echipei dumneavoastră, vor fi dedicate simplificării cadrului existent și nu ați făcut absolut nimic din acest punct de vedere. Trebuie să spun acest lucru cu toată claritatea și mă alătur și celorlaltor critici exprimate de, de colegii mei. Însă uh, nu ați făcut nicio propunere de simplificare care să nu afecteze într-un fel sau altul actul de bază. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule comercial, uh, comisar. Um, vreau să vă adresez o întrebare puțin diferită. Vreau să vă întreb dacă DG-ul dumneavoastră face cercetare în ceea ce privește sectoarele vulnerabile care ar putea fi afectate de Brexit. Cred că vă dați seama că principalul sector afectat este industria ciupercilor, mai ales în Irlanda. Aceasta a fost distrusă de uh, fluctuațiile lirei sterline. Iar cultivatorii de ciuperci în Irlanda ne-au spus că vor avea posibilitatea de a renegocia prețurile la începutul anului viitor, dar perioada de până atunci, chiar dacă este scurt, ar putea să-i falimenteze. Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră puteți să colaborați cu guvernul irlandez pentru a impune niște măsuri care să poată susține ocuparea forței de muncă în acest uh, sector foarte important până când se va face această renegociere la începutul anului. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Doamna Căstingă, Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că putem să avem acest schimb de opinii. Sunt de acord cu multe din criticile exprimate pe marginea procedurii alese, însă v-aș ruga să renunțăm la aceste exagerări, pentru că parțial trebuie să, să recunoaștem că multe din lucrurile din politica agricolă comună nu funcționează atât de bine și pentru a mă referi la viața reală. Într-adevăr, trebuie să, am decis să definim ce înseamnă un uh, fermier uh, activ și să nu mai finanțăm, de exemplu, uh, proprietari uh, de terenuri de golf. Însă există și situația în care un agricultor pe lângă, pe terenul pe care îl dispune, are uh, și un uh, camping. Uh, care îi mai aduce niște mici uh, venituri și nu cred că este, uh, nu trebuie să fie obiectivul nostru ca uh, când vine vorba de mici exploatații agricole, cărora noi le cerem să-și diversifice activitatea economică și tocmai în momentul în care își diversifică sursa de venituri economice, atunci să le tăiem subvențiile uh, Uh, pentru activitatea agricolă. Deci haideți să renunțăm la atitudinea aceasta pur ideologică și uh, să ne asigurăm că propunerile făcute se vor transforma și în realitate uh, dacă acestea sunt în uh, beneficiul agricultorilor. Deci vă mulțumesc, domnule comisar, pentru disponibilitatea de a fi prezent uh, aici. Cred că împreună vom reuși să facem multe lucruri și să îmbunătățim politica agricolă comună. Comisar Iogan, eu... Domnul Corau, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, sunt de acord cu cele spuse de colegi cu privire la procedura omnibus. Vreau să vă mulțumesc pentru vizita în Italia, în Sud, în Sicilia în zonele rurale, pentru că ați văzut direct care sunt problemele legate de sectorul fructelor și legumelor. În ultimii ani, strigătul agricultorilor din domeniu a atins nivelurile disperării, ați spune. Un mare virus, numit tristețea, din Sicilia a îngenunchiat sectorul grav afectat deja și a constrâns producătorii să um, scoată din rădăcini copacii și să-i replăteze. Și la fel, Măslinii reprezintă un element important pentru economia insulei și o arhivă a biodiversității europene. În Sicilia ați vorbit despre măsuri ad hoc pentru sectorul fructelor și legumelor începând cu ianuarie 2017 și ați spus că veți fi atent la problema reprezentată de valoarea de piață scăzută pentru eh, producția agricolă locală. Se vor aplica clauzele de salvgardare. În pachetul de ajutoare se prevăd resurse pentru rezolvarea problemelor pe care le-ați văzut dumneavoastră în Sicilia, având în vedere uh, uh, dificultățile din aceste sectoare? Ce le putem spune noi, agricultorilor? Pentru că ei cer o acțiune directă și imediată din partea Comisiei. Dyskusję zamyka pan poseł Dorfman. Domnul Dorfman. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența. Nu aș dori să mai spun nimic în legătură cu procedura. A fost un aspect amintit uh, suficient de des de antevorbitori. O să mă refer la două puncte în mod special. Sistemul, uh, propunerile legate de asigurări uh, mi, se pare, mi, mi se par foarte, uh, foarte interesante și vă dau un exemplu din regiunea mea. Uh, Um, agricultorii de mici uh, dimensiuni încheie aproximativ 10.000 de asemenea asigurări, fac parte dintr-un consorțiu și ar fi o idee foarte bună dacă, uh, dacă consorțiul respectiv ar putea să depună o cerere pentru a primi sprijin. Pentru că dacă nu, se depun 10.000 de ceruri, sunt plătite 10.000 de sume reduse și mi se pare că o asemenea propunere ar aduce o adevărată simplificare. Și aș mai avea o întrebare și anume, propuneți ca în anumite state membre, în mare parte state din uh, Europa Centrală, dar și Luxem, uh, Luxemburgul, să uh, existe o suplimentare a fondurilor pentru sectorul legumelor și fructelor de până la 1% și aș dori să știu care sunt motivele pentru care ați făcut această propunere, pentru că mi se pare că s-ar putea să ducă la o uh, distorsionare a concurenței în Uniunea Europeană. Listă mówców. Prawie 30 osób zabrało głos. Domnilor și domnilor, aproape 30 de colegi au luat cuvântul și cred că au fost acoperite toate subiectele și temele relevante. Și, domnule comisar, mai avem puțin timp, nu știu dacă este un lucru bun sau prost pentru dumneavoastră acum. Oricum, asta este situația. Dacă sunteți comisar. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu care este procesul interinstituțional în ceea ce privește mecanismul revizuirii de la jumătatea parcursului, dar această propunere nu a fost făcută de mine și eu mă folosesc de această ocazie uh, a acestei, așa, acestui așa numit regulament omnibus pentru a face propuneri care să aibă posibilitatea de a fi uh, atinse pentru a duce mai departe uh, procesul de simplificare. Eu înțeleg uh, foarte bine ce ați spus uh, despre acest proces, uh, sunt de acord și sunt gata să lucrez cu dumneavoastră sau cu orice altă comisie care se hotărăște să se ocupe de acest lucru pentru a asigura progresul acestei propuneri. Dacă colaborez cu Comisia de Agricultură, foarte bine, dar nu eu hotărăsc asta, ci alții, fiindcă este vorba despre un proces interinstituțional, o discuție inter- interinstituțională care uh, a avut loc uh, și care a luat această decizie, iar uh, Parlamentul și Consiliul hotărăsc acest lucru, dar eu sunt gata să, să, să lucrez în uh, cadrul oricărui mecanism care apare. Propunerile acestea cred că răspund uh, unor îngrijorări, dar nu sugerez sub nicio formă că uh, s-a rezolvat totul. Trebuie să uh, văd uh, ce propuneri au șanse să fie încunate cu succes la nivelul uh, întregului Parlament. Deci, cred că s-a spus asta și la nivelul coordonatorilor de grup și voi transmite acest mesaj Comisarului pentru Buget și nu numai domnul Rodrigos a vorbit despre posibilitatea de a îmbunătăți relațiile comerciale cu Rusia m-aș bucura să, uh, uh, să avem relații normale cu Rusia și m-am întâlnit cu uh, ministrul comerțului rus în afara Uniunii Europene, fiindcă este pe lista neagră, dar, dar până la urmă Consiliul General privind relațiile externe și relațiile comerciale hotărăște dacă se ridice uh, sancțiunile sau nu. Asta e altă dezbatere în momentul în care va avea loc această dezbatere. Bun, putem discuta, dar până atunci nu pot să fac niciun angajament, domnule Hosling. Nu există uh, finanțare pentru uh, terenurile de golf. Uh, trebuie să fie agricol, uh, activitatea agricolă pe teren agricol, altfel lucrurile sunt ilegale. Doar așa se plătesc bani. De cei care le dau bani uh, agricultorilor care nu fac agricultură încalcă regulile. Da, deci este uh, este o afirmație care se poate face într-un comunicat de presă sau se poate pune pe un site, dar e greșită. Acum avem un uh, sistem mai simplu pentru programul de dezvoltare rurală, de pildă propunerile cum ar fi uh, venitul pentru de uh, instrumentul de stabilizare a veniturilor pentru un anumit sector. Bine, asta se poate face foarte rapid în uh, la nivelul regiunilor, dacă guvernele vor să modifice programul de dezvoltare rurală, putem să le facem aceste plăți foarte rapid, două, trei luni, mult mai rapid decât în trecut. Deci posibilitatea de a aplica aceste măsuri în dezvoltarea rurală se poate face foarte rapid dacă sunt aprobate. Bineînțeles, după aceea, membrii Parlamentului European, colegiu, ca, ca colegiuitor, pot respinge, pot respinge această această propunere. acesta este procesul legislativ, nu trebuie să vă spun eu acest lucru. Nu mai țin minte ce obraznicie i-am spus domnului Agniu, sper că nu am fost prea obraznic, dar uh, vreau să vă spun că dumneavoastră acum părăsiți Uniunea Europeană și trebuie să faceți față consecințelor. Îmi dau seama că încercați să faceți față în Marea Britanie și uh, miniștrii au păreri diferite în ceea ce privește consecințele care vor urma, deci trebuie să așteptăm până în martie anul viitor să vedem ce se va întâmpla și să înceapă negocierile, dar uh, vor exista multe probleme, multe chestiuni care se vor pune în ceea ce face agricultura și sper că uh, că sugestia unui ministru foarte apropiat uh, de premier care a vorbit despre transferul de fonduri de la agricultură către sănătate să vedem ce s-a întâmpla în acest sens. Există un deficit de proteine în, în Europa, dar 95% din teren poate fi cultivat cu tot ce doriți, este teren arabil, dar dacă credeți că culturile de, prote- de plante proteice sunt uh, profitabile, da, se poate face acest lucru și uh, primiți bani, asistență europeană, dar uh, aici, în ceea ce privește zonele de interes ecologic, este vorba de acest procent de 5%. Iar propunerea este ca politica agricol comun să nu fie nu numai politică, ci și socială și de mediu, pentru a ne asigura că biodiversitatea este protejată așa cum a fost intenționat acest lucru în propunerea inițială a Comisiei. Eu uh, fac această propunere, dar am adus uh, unele modificări și propuneri inițiale, dar eu mențin principiul și anume interzicerea folosirii pesticidelor în zonele de interes ecologic. Și uh, mă, mă mir că doamna Nacu nu a vorbit despre acest lucru, fiindcă a fost una dintre semnatare privind această măsură și, uh, iată, am făcut ceva bine totuși. Nu există nicio ezitare, le spun celor de la uh, Frontul Național, în ceea ce privește folosirea creditelor pentru uh, Uh, ajutarea celor care sunt afectați de crizele de piață pentru a le depăși. Avem deja flexibilitatea necesară în pentru a face acest lucru și știu că unele state membre, inclusiv Irlanda, au uh, făcut propuneri pentru a um, folosi uh, asistența pe care am propus-o tuturor statelor membre în iulie la nivelul creditelor în procent de 2,9%. Deci eh, cele 25 de milioane la nivel de fonduri, dacă se doresc eh, dacă se dorește folosirea acestor bani, se poate folosi ca pârghie această sumă la nivel guvernelor, dacă se dorește și este o, un instrument foarte bun care le permite fermierilor să includă aceste măsuri eh, dacă se dorește la nivelul și la nivelul altor sectoare. La articolul 257, domnule Flanagan, uh, dispozițiile acestui articol sunt bune pentru Irlanda, fiindcă e vorba de cofinanțare 100% pentru programul rural, uh, pentru, pentru dezvoltare rurală pentru Irlanda, care se va finaliza în 2016, iar omnibusul prelungește această perioadă pen, pentru întregul CFM și asta este valabil și pentru Portugalia. Domnule Carti, știu foarte bine ce probleme a adus Brexitul agriculturii la nord și la sud. Am întâlnit ieri cu o delegație a partidului dumneavoastră, unde erați și dumneavoastră și noi uh, facem eforturi în culise pentru a ne asigura că, că suntem pregătiți pentru negocierile care vor avea loc la un moment dat și uh, rolul agriculturii va fi unul important, dat fiind uh, relațiile comerciale necesare, inclusiv cele din agricultură și dat fiind greutățile uh, cu care se confundă Irlanda la nivelul comerțului nord și sud. Și, și tranzitul din nordul Irlandei, din nord în sud, este semnificativ. Acestea sunt dificultăți care trebuie deficite. Iar în ceea ce privește um, um, iar în ceea ce privește fabricile de procesare a ciupercilor, acestea au fost foarte uh, supuse unor mari tensiuni și dacă este nevoie, există posibilitatea unor măsuri, iar ministrul uh, agriculturii poate să ia măsuri în acest sens, iar, bineînțeles, Irlanda se poate folosi și de granturile de nivel de minimis. Trebuie să țineți cont de, și de acest lucru. S-a vorbit foarte mult despre fermierii activi. Propunerea inițială a Comisiei diferă de ce ați hotărât dumneavoastră ca colegiuitori cu Consiliul. Lucrurile uh, au fost foarte greu de rezolvat. Iată de ce aveți această listă negativă. Iar eu încerc să rezolv problemele prin mai multă flexibilitate oferită statelor membre, pentru a hotărâ statele membre dacă doresc să accepte definiția actuală din legislație sau să o respingă sau să se respingă sau să fie modificată. Asta este flexibilitatea statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare. Dar definiția a pus probleme pentru multe state membre și iată, eu încerc să fac ceva în acest sens. În ceea ce privește bugetul, plafoanele bugetare sunt fixate. Doamna Haras Garcia și domnul Danta au vrut acest lucru. Deci sunt uh, fixate în 2020 și uh, propunerea Omnibus nu schimbă aceste plafoane. Deci fondurile sunt aceleași. Iar uh, iar uh, veniturile alocate vor fi întotdeauna prima dimensiune pentru PAC. Iar uh, plafonul pentru fermierii tineri este cel maxim permis de legislație în conformitate cu ultima reformă. Nu pot să fac nimic, dar vreau să mă asigur că limita totală de 2% este folosită cum trebuie și au existat probleme în unele state membre. Domnul Buda a vorbit despre organizația de producători. Noi uh, vom sprijini grupurile de discuție și, orga, și organizațiile de producători, asociațiile de producători. Și veți vedea mai multe când vom vorbi despre uh, uh, grupuri de lucru privind agricultura, când vrem o mai multă putere de negociere colectivă, de colectivizare și modul în care putem sprijini o asociere mai bună a fermierilor la nivelul statelor membre iar în un, state, în un stat membru doar 14% din fermieri sunt implicați în, uh, în uh, negocieri colective. Acest lucru nu este util pentru fermieri și trebuie să se facem mai mult în acest sens. S-a vorbit și despre buget uh, și despre faptul că bugetul, am spus că bugetul se fixat până în 2020, dar am încercat să vedem unde putem face mai mult în ceea ce privește irigațiile și să avem condiții mai flexibile în ceea ce privește programul de dezvoltare rurală, rule, lucrez îndeaproape cu domnul, cu Comisarul pentru Dezvoltare Rurală pentru a vedea cum putem ajuta uh, uh, industria alimentelor, de pildă, și alte zone unde se pot uh, genera locuri de muncă în uh, domeniul agricol și sperăm să avem un raport până în luna, până în luna ianuarie a lui 2017 în acest sens. Foarte multă lume a vorbit despre frustrări cu privire la punerea aplicare. Sunt de acord. Iată de ce am încercat să fac ceva în acest sens în ultimii doi ani. Și am, uh, am spus deja că s-au pus în aplicare 270 de măsuri sau sunt în curs de punere în aplicare în ceea ce este simplificarea în uh, legislația sectorială pentru a, um, a revizui actele de bază. Deci nu sunt de acord că nu am, am respectat promisiunea în ceea ce privește legislația secundară. 270 de măsuri, totuși, nu e lucru puțin. Și vreau să fac mai mult. Și vă face mai mult uh, în reforma de după 2020 și domnul uh, um, Andrew ne-a întrebat care este poziția în acest sens. Vom uh, face consultări publice pe viitor pentru a vedea ce vom face la următoarea rundă de aplicare a politicii agricole după 2020, iar în următoarele săptămâni vom începe acest proces și, bineînțeles, dumneavoastră veți fi foarte implicați în acest proces. În reforma actuală, da, înțeleg frustrările dumneavoastră în ceea ce este punerea în aplicare, fiindcă politica actuală este un compromis, adică să spunem lucrurilor pe nume, este un compromis, uh, s-au înaintat o mie de amendamente, deci este un compromis, este clar că Uh, vor exista divergențe de opinii, ceea ce a dus la complexitatea acestui proces și sperăm că vom putea să colaborăm pentru a putea să eliminăm aceste probleme într-un mod deschis uh, și uh, bazat pe cooperare. Așa cum s-a spus, omnibusul nu este, așa cum s-a spus, cum s-a spus, omnibusul nu este instrumentul potrivit. Poate aveți dreptate, dar eu încerc să folosesc un instrument care mi-a fost propus pentru a folosi, pentru a folosi acest instrument în vederea simplificării procesul și calendarul sunt decise de comisiile implicate. Dacă e vorba de finalul lui 2016, ar fi foarte bine că noi putem merge mai departe cu punerea în aplicare. Da. Să vedem care va fi rezultatul, dar dacă se prelungește termenul, mă rog, vom vedea. Regula 50%, 50% a fost și ea ridicată de câteva ori. Este vorba uh, despre uh, uh, ideea de a avea un, un audit simplu pentru recuperarea fondurilor, nu audituri multiple, pentru a proteja bugetul până la urmă. Eh, pentru al doilea, 50%, lucrurile se terminează pe ani de zile și cred că este interesul statelor membre și a eh, celor care recuperează care eh, își recuperează fonduri la nivelul contribuabilor, este important ca lucrurile să se facă dintr-o dată, 100%, nu să se aștepte ani de zile pentru a se rezolva lucrurile și acestea să să, a, să dureze la, nesfârșit și să trăgâneze procesul. Ceea ce este înverzirea, eu am uh, propus 50 de schimbări în ceea ce este ecologizarea recent unui grup de experți uh, care discută acest subiect, care includ clarificări în ceea ce privește multe probleme, multe chestiuni care puneau probleme fermierilor și, uh, de pildă, interzicerea pesticidelor în zonele de interes economic. Asta este una dintre propuneri, iar aceste măsuri um, vor fi analizate în continuare la nivelul grupului de experți în această lună. Am fost surprins de faptul că s-a tras așa de repede concluzii. S-au făcut uh, comunicate de presă la Consiliu înainte de întâlnirea Consiliului de luni în care se spunea că uh, miniștrii vor respinge propunerea. Dar nu a fost nici vorbă de așa ceva. Iar principiul uh, a acceptării acestei interdicții a pesticidelor în zonele de interes economic rămâne, ecologii rămâne în picioare. Domnule Flanagan, uh, în ceea ce privește uh, uh, faptul că nu s-au nu s-a trecut de la vorbe la fapte sau să, să, nu, să nu uităm că nu e ușor să se obțină fonduri. Dar uh, ce încercăm noi prin aceste instrumente financiare? Încercăm să să primim uh, mai multe credite soft, să uh, ajutăm pe fermieri. S-a anunțat o anumită schemă financiară în Irlanda. 200 de oameni și-au manifestat interesul. Asta nu înseamnă că oamenii nu vor să se implice cu instrumentele financiare, dar nu este obligatoriu acest lucru, e doar o opțiune. Dar dacă, se, dacă poți să obții uh, credit cu 3% mai bine, e mai bine decât uh, o rată de 6-7%. Deci trebuie să, să găsim noi instrumente pentru a le da bani permirilor uh, care vor să se, se extindă sau cei care au nevoie de credit și nu au de unde să-l obțină. Deci e ușor pentru cooperative, de pildă, și pentru uh, tineri să fie atât de împovărați, îndatorați mai ales când uh, băncile nu le pot oferi o soluție. Iar uh, stabilizarea specifică sectoarelor, acesta este un instrument uh, înainte de creditele soft, de, prin care putem ajuta pe fermieri, mai ales în agricultura, în terenurile arabile. Și așa cum s-a anunțat ieri, a anunțat ieri um, că vor fi folosite 150 de milioane de euro, mai ales pentru sectorul terenurilor arabile, Uh, așa cum s-a întâmplat și în Franța. Aceste opțiuni sunt acum puse la dispoziție și ar putea fi folosite. Domnul Danta a întrebat despre fondul pentru refugiați uh, și integrarea politicii agricole. Programul de dezvoltare rurală a fost deja modificat pentru a permite acest lucru. Deci, din anumite motive, dacă e nevoie de sprijin pentru refugiați, pentru migranți, se poate modifica uh, programul de dezvoltare rurală pentru a primi bani în acest scop. În ceea ce privește domeniul legumelor și fructelor, s-a adresat o întrebare în acest sens. 395 de milioane de euro au fost cheltuiți până acum pentru a sprijini acest sector, pentru a face față embargoului rus. Am extins aceste măsuri până în iunie anul viitor și prețurile de retragere domnul comisar uh, uh, Vele și nu mai au, au cerut acest lucru de mai multe ori, iar uh, intrarea în vigoare va fi în uh, 2017. Am îndemarat deci acest proces și cred că am făcut tot ce am putut pentru tot ce am putut pentru a oferi o oarecare despăgubire, care nu e suficientă, dar se recunoaște totuși faptul că acest sector a fost extrem de afectat. Dar uh, s-au găsit noi piețe și noi ocazii, iar uh, Uh, banii alocați pe viitor, din acești bani, 32 uh, de țări din afara Uniunii Europene au fost vizate de companiile europene pentru a accesa aceste piețe. Este vorba despre un nivel de diversificare fără precedent. Iar companiile, uh, iată, fac acest lucru și un număr semnificativ de companii s-au extins deja. Vreau să vă spun în încheiere că politica de dezvoltare rurală a fost uh, prezentată în declarația COP2 și ați citit-o cu atenție. Peste 300 de participanți au uh, um, și-au expus ideile în ceea ce privește contribuțiile privind o dezvoltare rurală mai bună, rurală mai bună și uh, să sperăm că viitorul dezvoltării rurale va reflecta consensul la care s-a ajuns la această conferință. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru această intervenție. Văd că domnul Daisar mai are o întrebare. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, S-au exprimat atât de multe critici, însă depinde de noi ce procedură va fi urmată. Parlamentul European, împreună cu Consiliul, va avea ultimul cuvânt de spus și, domnule comisar, vă mulțumesc pentru că ați ales o procedură care se poate desfășura cât mai repede și tot restul depinde de noi. I didn't answer. N-am, nu v-am răspuns. Analizăm toate aceste probleme în cazul raportului Market Task Force. Încercăm să vedem care sunt instrumentele de care avem nevoie pentru a ajuta piața să fie mai solidă. Și ne bazăm pe experiența din statele membre și din afara Uniunii Europene pentru a ști dacă unele dintre aceste propuneri necesită modificări. Însă apreciem foarte mult experiența Italiei în acest sens este un lucru pe care îl putem folosi ca bună practică și dacă da, cu mare plăcere ne interesează detaliile. Mulțumesc, dragi colegi. Cel mai important, fără îndoială, este să existe stabilitate bugetară. Știm care este situația pe multe piețe, știm că uh, fie că este vorba de piața laptelui, a cărnii de porc, a fructelor, acum și a cerealelor. Ei bine, suntem conștienți de acțiunile întreprinse toamna trecută și în această vară. Reprezintă peste un miliard de euro alocați pentru ajutorul pentru agricultori. În ceea ce privește repartizarea competențelor pentru propunerea omnibus, Aici există, pe de o parte, propunerea, parla, poziția Parlamentului și a Comisiei Agricultură pe dimensiunea politică. Comisia Agri, în calitate de principal autor al reformei PAC, dorește să continue să joace un rol cheie în acest pe acest subiect. Văd că președintele Comisiei Bugete dorește să intervină, așa că vă dau de îndată cuvântul. Monsieur le Président, Domnule președinte, intervin în calitate de membru al comisiei pe care o conduceți dumneavoastră. Întâmplător, conduc Comisia Bugete și am urmărit cu atenție tot ce a fost prezentat aici, în special temerile care există. Și aș vrea să vă spun ce vorbim noi la Comisia Bugete. Am fost notificați de către Comisie cu privire la un text care este bazat pe dorința de revizuire la jumătatea intervalului a cadrului financiar multianual, pe baza unui angajament care a fost luat în uh, toamna lui 2013 pentru a beneficiat de sprijinul Parlamentului pe această propunere de cadru financiar multianual. Am spus că nu-l acceptăm doar dacă poate fi revizuit la jumătatea intervalului. Iată că am ajuns la jumătatea intervalului și Comisia a dorit să îi adauge o serie de dispoziții a căror obiectiv final este simplificarea sub forma unui text omnibus. Cum poate această procedură să fie uh, analizată în Parlament. În ceea ce privește blocul bugetar, avem o revizuire care va fi examinată împreună cu propunerea de buget 2017 pentru a ne asigura că există o concordanță între bugetul 2017 și revizuirea cadrului financiar multianual și, eventual, că luăm în, să luăm în considerare și bugetul rectificativ 4 2016, prin care încercăm să redistribuim bani statelor membre până la 7 miliarde și pentru a le ajuta să își recupereze cota parte din aceste 7 miliarde. Și dorim să avem înțelegerea Consiliului în ceea ce privește introducerea tuturor acestor texte într-un pachet. În ceea ce privește Omnibus, care a fost obiectul schimbului de opinie din această după amiază, sub conducerea domnului comisar, Pare că termenul este 30 iunie 2017, astfel încât textul să poată fi implementat la 1 ianuarie 2018. Deci timp avem. Pe fond, obiectivul este să formăm un comitet mix, o comisie mixtă între Comisia pentru Control Bugetar și Comisia Buget pe baza articolului 55 din regulament. Și apoi, evident, să includem și comisiile care sunt vizate de anumite dispoziții ale acestei modificări a reglementărilor financi- regulamentului financiar și uh, comisiile sectoriale. Există cinci astfel de comisii specializate pe lângă comisiile buget și control bugetar. Ideea de a implica toate comisiile pe baza articolului 55 în această comisie mixtă ne-ar um, cere să ne reunim practic în hemiciclul pentru plenară și știm că asta nu este un lucru simplu. Prin urmare, propunerea pe care avem în discuție astăzi este să asociem toate comisiile specializate, printre care și Agri, pe baza articolului 54, cu o competență exclusivă pe toate dispozițiile care țin în mod special de Comisia Agri și alte comisii specializate. Întrebarea este ce se întâmplă uh, când va avea loc trialogul. Cred că, din această perspectivă, la trialog, raportorul Comisiei Specializate va fi uh, asociat la discuția între reprezentantul Parlamentului și Consiliului. Iată care este situația. Ideea este să verificăm că toate textele care se regăsesc în acest set, destul de consistent, căci, așa cum am spus, e vorba de 200 80 de articole care acoperă cam 300 de pagini, deci nu vorbim despre o activitate banală, sunt două părți. O uh, restructurare integrală a regulamentului financiar și o a doua parte referitoare la dispozițiile sectoriale. Cred, prin urmare, că Trebuie să ne asigurăm că toate aceste dispoziții contribuie concret la simplificare. Dacă este vorba de dispoziții care au un alt impact, poate Comisia ar trebui, în înțelepciunea sa, să se gândească la un alt vector care să permită comisiilor specializate să analizeze lucrurile înainte să se pronunțe. Cam asta este situația. Sper că Uh, ce am spus eu a liniștit oarecum temerile pe care le-au semnalat colegii. Sigur, discuția rămâne deschisă și Comisia Bugete ascultă cu mare atenție preocupările exprimate de dumneavoastră. Tak, dziękujemy. To zapewne trochę wyjaśni. Mulțumesc foarte mult. Acest lucru permite să clarificăm un pic lucrurile. Ne liniștește, da, dar asta poate să uh, și de naștere la neînțelegeri, pentru că uh, propunerea nu s-a concretizat deocamdată, cel puțin nu în măsura în care noi ne așteptăm dar uh, întotdeauna este o primă dată. Așa că haideți să sperăm că în dezbaterea noastră vom reuși să găsim o formulă care să poată mulțumi pe toată lumea și care să poată fi respectați de toți, reflectând, sigur, prioritățile Comisiei Agri. Domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să nu profit de amabilitatea și deschiderea președintelui Comisiei Bugete. Având în vedere cele spuse și mulțumesc pentru claritate și pentru uh, exactitate. N-ar fi mai ușor și mai puțin riscant din punct de vedere al calendarului să ne asigurăm că agricultura uh, face parte dintr-un regulament de sine stătător? pentru că sunt aspecte care nu au nicio legătură cu bugetul, așa cum ați auzit, domnule președinte. Vorbim despre agricultori activ, vorbim despre tineri agricultori, adică nimic de a face cu bugetul, vorbim despre niște dispoziții specifice. Și dacă am reușit să separăm lucrurile, am putea acționa mai repede ca Parlament pentru a ne asigura că uh, calendarul strâns care trebuie să fie respectat va fi cu adevărat respectat. Państwa, wszystko jest do dyskusji. Dragi colegi, orice subiect poate fi dezbătut pe lung și pe lat. Ideea este să definim competențele tuturor la nivel politic. Am înțeles despre ce este vorba, evident că trebuie să um, primim cât mai repede anumite documente pe care nu le-am primit Domnule președinte, vom fi notificați în mod oficial la jumătatea lumii, lunii noiembrie. Prin urmare, practic, noi acum anticipăm lucrurile și încercăm să ne pregătim psihic pentru a lucra în cele mai bune condiții posibile și pentru a, a îndeplini obiectivele întemeiate. Mi se pare un lucru minunat. Și Asta mai ales pentru invitații noștri de astăzi, care iată cum văd, cum lucrăm anticipând uh, situațiile. Mulțumim pentru discuție, mulțumesc domnului comisar, mulțumesc tuturor și nu uitați mâine să vă aduceți cartelele de vot. Începem la ora 9 cu votul, nu uitați cartelele de vot. Seară bună! Mulțumim domnului comisar și tuturor participanților.